Deschid întâlnirea de astăzi a Comisiei de Control Bugetar. Vă spun tuturor bun venit și sper că ați avut uh, o, un weekend prelungit cu sărbătorile de Rusalii. Vă cer aprobarea ordinii de zi. Uh, domnul Schiclacachis dorește să intervină în legătură cu ordinea de zi. Domnule președinte, stimați colegi din partea grupului ALDE, aș dori să vă sugerez ca mâine să amânăm votul pe marginea raportului domnului Marinescu, programat pentru mâine dimineață, în legătură cu asistența financiară pentru centralele atomice din Bulgaria, pentru că nu am primit lista de vot și nici amendamentele de compromis și timpul este foarte scurt. Va fi dificil să facem această treabă mâine. Mulțumesc, domnule Schilacakis. Da, deci e vorba despre amânarea raport, votului pentru raportul Marinescu. Doamna Gresle, mulțumesc, stimate coleg Schilacakis, și noi suntem de aceeași părere, deci susținem propunerea dumneavoastră. Mulțumesc, există alte luări de cuvânt. Atunci Putem supune la vot amânarea votului. Deci cine este pentru amânare? Cine este împotrivă? Abțineri? Deci am decis ca atare. Există alte doleanțe legate de modificarea ordinei de zi? Se pare că nu e cazul. Atunci considerăm că ordinea de zi astfel modificată este adoptată. Vreau să vă mai informez că această ședință este transmisă prin web streaming și eh, trecem acum la aprobarea procesului verbal. Există observații legate de procesul verbal. Tocmai mi se spune că astăzi nu există interpretare în limba finlandeză. Bun se pare că nu constituie nici o problemă. Da, bun. Mâine nu vom avea interpretare în finlandeză. Bun. Deci, da există observații legate de procesul verbal Constat că nu. În cazul acesta, procesul verbal este adoptat. Și trecem atunci la punctul de pe ordinea de zi legat de voturi. Und zwar steht zur Abstimmung der Supunem la vot raportul Stavrakakis. Este vorba despre un aviz. Se dorește o luare de cuvânt? Constat că nu e cazul. Cazul ăsta să îmi pregătesc și eu lista de vot, spune președintele. Bun, putem trece la vot. Articolul 7, amendamentul 2. Cine este pentru să ridice mâna? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate. Amendamentele 10 și 3 în felul acesta devin caduce. Supunem la vot amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Există câteva voturi împotrivă, dar se adoptă totuși. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. Amendamentul numărul 4. Vă rog, o observație legată de regulament. Am putea vota în bloc. Nu cred că putem vota în bloc. Amendamentul numărul 4, ce este pentru? Împotrivă. Abțineri. Majoritatea este pentru. Amendamentul 13, cine este pentru? Împotrivă abțineri, majoritatea este pentru. Acum trebuie să verificăm dacă putem de la amendamentul 5 până la amendamentul 8 să votăm în bloc. Nu? Bun, nu sunteți de acord? Atunci supunem la vot individual amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Un vot împotrivă, dar se adoptă amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Nu se pare că amendamentul 5 a fost adoptat. Da. Deci, încă o dată pentru 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă în unanimitate. Amendamentul 1 caduc. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă în unanimitate amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă în unanimitate amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în unanimitate. Iar acum, proiectul de aviz ca atare, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Doamna Gresle, Mai dorește cineva să voteze electronic? Nu. Atunci închidem votul electronic. Bun. 19 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Sincere felicitări. Gheorghe Stavracat, istoriți cuv- să-l luați cuvântul? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să-mi exprim mulțumirile tuturor colegilor pentru colaborarea excelentă. Mulțumesc foarte mult, Iorgo. Și în felul acesta încheiem voturile și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre normele financiare cu raportori Crescențio Orivelini din partea Comisiei Con și Ingeborg Grăsle din partea Comisiei pentru Buget. Și este un dosar foarte important pentru noi. O întreb pe întreb pe raportori, domnul Rivelini, doamna Gresle, luați cuvântul. Nu. Domnul Rivelini îi permite doamnei Gresle să intervină prima. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm în clipa de față într-o fază esențială a negocierilor. Vineri vom avea un pol trialog politic timp de trei ore și mulțumim tuturor colegilor care au răbdare cu noi, Ian Mulder și domnul Gaier, care fac parte din uh, eurodeputați care participă la trialog. Încă 14 uh, puncte sunt deschise. Colega Ivanova conduce aceste întâlniri. Întâlnirea a fost foarte simpatică. Nimeni nu uh, a fost dispus să pună cărțile pe masă. Aceste 14 puncte deschise sunt de calitate și de dimensiuni diferite. Există și câte un uh, articol cu foarte multe subpuncte care încă nu e lămurit sau multe elemente de detaliu. Ambasadorii, mâine voi acorda președinției un mandat pentru întâlnirea de vineri și uh, acest lucru a constituit până acum o problemă pentru că am constatat cu ocazia multor trialoguri tehnice că noi ne străduim foarte mult în aceste trialoguri. Președinția Consiliului are un mandat foarte limitat, nu ă, are o mare marjă de mișcare. Un element care este foarte important ă, ține de descărcarea de gestiune. Există mai multe articole care ă, se încadrează în acest aspect al descărcării de gestiune. Este vorba despre autonomia administrativă a fiecărei instituții, dar, pe de altă parte, bineînțeles, Comisia trebuie să pună la dispoziție informațiile necesare. Am avut o reuniune de pregătire tehnică vineri și Consiliul a spus că ă, probabil nu va fi dispus să accepte propunerea noastră. Deci, dacă Consiliul uh, rămâne uh, fixat pe prevederile bugetare actuale, atunci noi, în legătură cu procedurile de descărcare pentru bugetul Uniunii, vom avea probleme pentru că este vorba de zece instituții individuale uh, care operează cu bugetul Uniunii și ar trebui operată o modificare organizațională pentru a putea progresa. sunt deschise toate punctele care se referă la cadrul financiar multianual, flexibilitatea bugetară, dacă rămân sume uh, nefolosite, ele să fie transferabile, să poată fi utilizate. De altfel și șefii de stat și de guvern uh, își doresc acest lucru, dar atunci când încerci să operezi cu această formulă, se dovedește a fi uh, imposibilă. Și uh, mai există acel buget de urgență în care ne întrebăm ce se va întâmpla dacă la un moment dat vin la putere guverne anti europene care nu mai au niciun interes să stimuleze activitatea instituțiilor europene. După aceea, punctul uh, care uh, noi îl uh, intitulăm shared management, managementul partajat. Noi am vorbit despre uh, fondurile fiduciare multidonator sub uh, președinția daneză. Uh, trebuie să vedem cum operăm cu ele, pentru că ar fi păcat ca doar ONU sau Banca Mondială să poată să beneficieze de asemenea fonduri. Deci uh, lucrurile uh, s-au desfășurat foarte complicat pentru că în ce privește aceste fonduri fiduciare, Consiliul crede că alte organisme operează mult mai bine cu acești bani decât Comisia. Eu n-am crezut niciodată în această variantă. Deci ar trebui să avem posibilitatea să administrăm asemenea fonduri și ne-am dori ca și Parlamentul să se poată pronunța în acest sens. Deci ar trebui să avem și noi un uh, mandat în Consiliul de administrație. După aceea este vorba despre finanțarea creditelor pentru clădiri și alte aspecte în legătură cu care Consiliul are rezerve. De asemenea, în ce privește actele delegate, pentru că și săptămâna trecută au apărut foarte multe texte noi, eu însă sunt încrezătoare. Eu sper ca cel târziu în plenara din septembrie să putem supune la vot rezultatele acestui trialog, pentru că este vorba despre reglementări uh, juridice de bază esențiale pentru cadrul financiar multianual. Noi avem și un termen 12 iunie la Strasburg. Deci eu sper ca să ne putem încadra în această foaie de parcurs. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Gresle. Domnul Rivelini, doriți să completați cele expuse? La colega Grasel, cred că abia già detto tutto. Colega mea, doamna Grasel, cred că a spus deja tot. Și asta mm, în mod foarte clar. Aș vrea doar să reiau deja câteva lucruri pe care le-a spus și anume în ceea ce privește gestionarea partajată, managementul partajat, articolul 55. Cred că aici ar trebui să adoptăm o abordare care să răspundă cerințelor diferitelor state membre, mai ales într-o perioadă ca aceasta în care um, este destul de dificilă. Acest aspect este unul foarte important și, iarăși, important uh, este ca la 130 și 131 să integrăm aceste uh, finanțări în spiritul noului cadru uh, financiar multianual, care ar trebui să uh, fie condiționat de aceste articole um, legate de instrumentele financiare. Consider așadar că lucrurile noastre merg înainte și felicit uh, Parlamentul în ansamblu său și reprezentanții acestuia care au colaborat într-adevăr foarte eficient, după părerea mea umilă. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Rivellini. Vă mulțumim, domnule Rivellini. Dați-mi voie ca în numele Comisiei pentru Control Bugetar să mulțumesc celor doi coraportori pentru tot ceea ce au făcut până în momentul de față. Vreau să le mulțumesc de asemenea tuturor raportorilor din umbră. Au avut loc o serie de reuniuni de trialog și Iată, pornind de la un fundal politic dificil, trebuie să încercăm a găsi o soluție. Doamna Gresle spunea pe drept cuvânt că acum uh, mingea este în terenul Consiliului și nu putem repeta asta de suficiente ori. În orice caz, uh, Uh, e important să spunem opiniei publice că noi uh, ne dorim norme financiare care să asigure un control financiar cât se poate de solid. Asta în special în ceea ce privește managementul uh, partajat. Ne dorim ca în acest context responsabilitățile să fie clar numite, responsabilitățile să nu poată fi derogate, astfel încât, într-un final, fondurile uh, contribuabililor uh, europeni să fie într-adevăr utilizate într-o manieră eficientă. Aceasta ar trebui să fie, nu-i așa, dorința statelor membre care fac parte din Consiliu. Iar Comisia noastră face tot ceea ce este în putință pentru ca acordul în primă lectură să poată fi atins. Există o serie de alte comisii ale Parlamentul European care așteaptă rezultatele acestui uh, trialog pentru a-și continua propriile lor politici și pentru a-și determina propriile lor politici sectoriale. Vă dați seama, presiunea este mare, dar cu toate acestea trebuie să ne păstrăm uh, uh, atitudinea cât mai rațională și mai clară cu putință. E în interesul nostru al tuturor ca fondurile europene să fie folosite într-o manieră corectă, iar noi suntem avocații contribuabililor europeni, ceea ce spunem de fiecare dată. Domnul Lamasur, împreună cu uh, mine, am uh, organizat o ședință a Comisiei uh, pentru Control Bugetar și a Comisiei pentru Bugete, o ședință la care am discutat această problemă. Îi dăm acum cuvântul doamnei Ariala Zender și urmează mai apoi domnul Odi. Sí, gracias, presidente. <clears throat> Sí, eh, les Mulțumesc mult, domnule președinte. Încep prin a mulțumi raportorilor pentru informațiile pe care ni le-au prezentat referitoare la modul în care progresează acest dosar. Cred că deja au trecut peste șapte luni de când am început negocierile și am avut uh, aceste aceste negocieri um, de-a lungul mai multor reuniuni și în cadrul coreperelor. Nu mai știu exact câte au fost, dar mă întreb până când vom merge, când vom termina aceste negocieri, pentru că cred că sunt mai multe acte legislative um, asupra cărora uh, votează um, Parlamentul în acest moment, uh, acte legate de acest regulament, iar bugetul pentru 2014-2020 uh, este cel în cauză și așteptăm, bineînțeles, publicarea aplicarea acestui regulament care a fost um, prelungită de două ori. În aceste condiții suntem obligați în fiecare zi să solicităm Comisiei și Curții de Conturi să ne prezinte în termenele dorite propunerile legislative, rapoartele uh, legate de acest subiect. Practic ne regăsim într-o situație în care, trebuie să spun, mă simt uh, uneori singură. Așa a fost uh, când a fost vorba de descărcare de gestiune. Au fost câteva um, uh, propunere asupra care am căzut de acord, dar altfel m-am regăsit ostatică acestor negocieri. Deja e vorba de un subiect uh, foarte complicat, devenit sălbatic și aș vrea să solicit colegilor noștri să ne spună mai clar calendarul acestor negocieri, când se vor termina toate aceste discuții. pentru că, încă o dată, e vorba de bugetul 2014-2020, o serie de articole care se referă direct la regulamentul financiar, um, niște elemente care sunt legate unele de altele și eu aș vrea să știu cum funcționează până la urmă lucrurile, ce negociem exact, negociem um, un... Uh, regulament uh, financiar, dar deciziile sunt luate în altă parte, nu la noi. Și așa cum am spus uh, la începutul intervenției, deja am avut două întârzieri, două tărăgănări și de, atunci, și de aici vine și întrebarea mea. Aveți niște date precise, un termen limit um, um, atunci când nu vom mai putea să ne mai um, Um, lăsăm purtați de detalii cât va dura acest uh, proces, pentru că toți cei care lucrează um, în legătură cu acest regulament financiar pe probleme sectoriale se regăsesc blocați pentru că ne trebuie niște dispoziții generale pe care nu le putem folosi. Dacă vrem să, încer- să încetăm uh, negocierile asupra acestor uh, chestiuni sectoriale, E bine, nu putem să facem acest lucru dacă nu se stabilesc cele legate de regulamentul financiar. Așadar, ar trebui să, să progreseze mai repede lucrurile referitoare la acest regulament. Deci, pe scurt, când vom putea să spunem clar uh, când vom încheia discuțiile, pentru că unii lucrează uh, din greu pe tema altor dosare și cred că ar fi cazul să punem capăt acestor negocieri care lucrează deja de câteva luni pe care am fi trebuit să le încheiem până acum. Asta pe de-o parte. Și apoi aș dori de asemenea ca raportorii să răspundă unei alte întrebări pe care o am, cetățenii pe care îi reprezint, sunt preocupați de o serie întreagă de chestiuni și uh, mă întreabă, dar ce s-a făcut luna aceasta? Păi noi ce am făcut exact luna aceasta? Care sunt cele două, trei puncte importante asupra cărora am câștigat ceva, despre care am discutat la început și acum avem deja rezultate. Asta în, caz, în cazul uh, trilogurilor, dar și în cazul altor uh, negocieri. Ce victorie am avut noi uh, în ultima perioadă? Pentru că am probleme deja cu guvernul meu, cu reprezentanții regiunii din care vin, cu reprezentanții cetățenilor pe care îi reprezint aici. Pentru că aș vrea să am și eu niște argumente cu care să-i conving. În concret, ce am făcut uh, în ultimele luni. Dacă a meritat efortul, toate aceste reuniuni, atât oficiale cât și neoficiale, au fost utile în vreun fel, pentru că aș vrea să știu și eu care este mesajul nostru clar, politic pe care să-l pot trimite cetățenilor europeni. De ce am prelungit atât de mult aceste negocieri? Vă mulțumim. Urmează domnul Odi. Merci, Monsieur le Président je voudrais <clears throat> feliciter nos Domnule președinte, și eu aș vrea să-i felicit pe raportor pentru că au avut o muncă foarte grea, pentru care nu li s-au recunoscut eforturile pe deplin. Aș vrea să știu dacă uh, avem un document care ne permite să urmărim negocierile, adică pe măsură ce se desfășoară negocierile, intervenție fără microfon din sală. Deci am vrea un document care să ne permită urmărirea negocierilor. Eu am fost uh, pentru Uh, afla momentul în care anumite idei sunt reluate, adoptate, astfel încât noi, când ne apropiem de plenară, să rămânem fideli ideilor noastre. O să vă dau câteva idei. Am propus ca Uniunea Europeană să aibă o secțiune dată pe investiții în colectivități, adesea, există o secțiune bazată pe funcționare și una alocată investițiilor. Ideea ar fi fost ca în aceste investiții să includem uh, exact uh, tipurile de investiții pe care se le poate face Uniunea. Mă refer aici la Galileo sau la alte programe care nu sunt uh, în regim anual, dar și investiții care să depășească și perspectivele financiare, astfel încât să existe un loc în aceste, în aceste alocări unde să punem și investițiile. Și am aflat că um, comisia se opune, spune că e complicat, că e foarte greu de organizat și ne mai spun de asemenea printre argumentele lor că aceste informații deja figurează în anumite anexe. Eu nu asta vreau, eu nu vreau niște anexe în care să afli informații despre investiții, ci să se facă o separare între contabilitatea pentru funcționare și cea pentru investiții, pentru că la investiții nu e vorba doar de cheltuiele, e vorba și de resurse pentru uh, investiții, um, se vorbește de despre eurobonduri. Eu mă opun propunerilor noului președinte pe care îl avem în Franța. Dar uh, trebuie să găsim în majoritatea noastră europeană un loc unde să includem aceste resurse pentru investiții care să fie separate de cele pentru uh, funcționare. Și am mai propus de, asem- de asemenea ca după audituri, dacă beneficiarii să nu fie de acord cu procedurile recomandate, și vă spun că am avut o propunere în calitate de membru de, al Comisiei pentru Industrie și anume una legată de simplificare, adică să se garanteze prin acest uh, regulament financiar, se garanteze că avem o bază juridică bună pentru o simplificare, pentru că sunt multe rapoarte care au fost realizate în acest sens. Conform cărora ce ni se spune pe de o parte, din partea um, comisare și a direcției generale, practic, nu ni se spune că sunt de acord, dar nu serviciile lor se ocupă de uh, acest, uh, acest aspect și că, de fapt, între uh, regulile de participare în toate programele de cercetare, e bine, în aceste norme de participare se regăsesc măsuri legate de aspectele financiare, de care adesea fac trimitere la regulamentul financiar pe care tocmai îl reformăm, încercăm să adoptăm reforma acestuia. Deci aș vrea să existe o coerență între normele specifice ale fiecărui fond uh, european, regulamentul financiar în ansamblul său și uh, chestiuni uh, care ar fi utile pentru noi ca reprezentanți cetățenilor, și anume să se simplifice lucrurile astfel încât să fim uh, siguri că acest regulament într-adevăr ne simplifică viața. Merci beaucoup, coleg Odi. Vă mulțumim, domnule Odi. Urmează doamna Ivanova. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să mă alătur colegilor care au mulțumit raportorilor. Cu siguranță nu este o sarcină ușoară cea de a um, susține opinia Parlamentului în aceste discuții. Am participat la un astfel de trialog și știu că este o sarcină foarte dificilă. Aș avea o întrebare foarte specifică legată de Um, dosarul la care lucrez eu, Hercule, și um, problema care s-a ridicat în cadrul ultimului um, Um, trialog uh, referitor la distribuirea fondurilor privind uh, tutunul și am avut impresia că în, uh, cadrul ultimului trilog Comisia a vrut să mențină principiul universalității, deși au fost alte, multe alte păreri care s-au aflat în contradicție cu acestea, și anume că ar trebui să se păstreze acest sistem de earmarking uh, de selecție și întrebarea mea este dacă vrem să menținem status quo, cum să justificăm și cum să includem uh, fondurile pentru tutun ca o excepție și să conservăm totuși principiul universalității. Este un aspect important pentru mine pentru că în acest moment elaborăm dosarul privind acest subiect și așa aș uh, vrea să știu care este părerea raportorilor federale la acest subiect. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Es sind einige Aspekte. Vă mulțumesc. Iată, au fost făcute câteva com- comentarii. Vreau să vă întreb dacă mai există și alte, alte persoane care doresc să intervină sau dacă putem să le dăm deja cuvântul raportorilor. Iată, doamna Gresle este dornică să ia cuvântul. Aveți ocazia să o faceți. Stimați colegi, înțeleg că sunteți nerăbdători și eu sunt, cu toți suntem. 308 de amendamente am avut la acest uh, raport și uh, am reușit să le impunem pe majoritatea. Rămân de discutat 14 aspecte. Sper că cel târziu, la 14 iulie, dacă nu la 1 iulie, să ajungem, să fi ajuns deja la o, o soluție finală. Ce am atins până acum, ce am reușit să obținem până acum? Foarte multe. Uh, nu am uh, enumerat toate aspectele pe care le-am impus pe parcursul negocierilor, pentru că am tot făcut-o pe parcursul ultimelor ședințe. Însă, dacă doriți, dați-mi voie să vă dau detalii. Ce poate fi uh, finanțat? Aceasta era una dintre întrebările esențiale. Uh, de asemenea, alte inf- informații esențiale erau cele legate de modul în care se stabilesc cheltuielile care pot fi acoperite prin fonduri europene, care sunt cheltuielile de personal. Iată, aceste aspecte le-am rezolvat. Am rezolvat de asemenea și uh, problema sistemelor de contabilitate naționale uh, și anume cum spuneam că aceste sisteme naționale de contabilitate sunt uh, compatibile cu legislația europeană. De asemenea, am obținut o simplificare pentru cercetare, în mod evident, la fondurile structurale, trebuie să fim atenți la ce se va face uh, în viitor, în următoarele săptămâni și în următoarele luni, de asemenea. Deci am reușit să obținem reușite enorme. Este vorba despre lucruri pe care comisia noastră și le-a dorit de la bun început. Uh, Dați-mi voie să vă spun de asemenea că toate documentele pe care, uh, care sunt necesare au fost cât se poate de simplificate în urma negocierilor. Acum am reușit, practic, să uh, Uh, obținem aceeași simplificare la nivelul documentației și în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Am, am reușit să eliminăm fosta procedură care implica foi peste foi peste foi și documente peste documente uh, și iată că lucrul acesta va duce la îmbunătățirea activităților noastre. Deci avem o simplificare a documentației pentru uh, fonduri și de asemenea pentru descărcare. De asemenea, am reușit să includem o, uh, un, o definiție în noile norme financiare cu privire la, la corrections. De asemenea, am inclus trei noi elemente în această, no, aceste norme financiare, instrumentele financiare, spre exemplu, și, de asemenea, normele. Pentru, inver, pentru instrumentele financiare am spus cât se poate declar, cum trebuie ele să fie gestionate, iar lucrul acesta este important pentru demararea procedurilor. De asemenea, am stabilit clar care este metoda ce ne stă nouă la dispoziție pentru a controla aceste instrumente financiare. Lucru esențial dacă e să ne uităm la ceea ce se întâmplă în Spania acum. Deci am încercat să ne apropiem încet, încet de cea mai potrivită legislație cu putință și în domeniul acesta al instrumentelor financiare vă asigur că sarcina noastră nu a fost uh, una facilă. De asemenea, am luat decizii cu privire la ajutorul extern, agricultură. Am încercat, de asemenea, în uh, ceea ce privește controlul managementului partajat să purtăm o deci- discuție cât se poate de sinceră cu statele membre. Vreau ca aceste noi instrumente să ducă într-adevăr la îmbunătățirea evaluării acestui management partajat. Uh, toate aceste decizii vor duce la îmbunătățirea situației la nivel european și toate aceste decizii ale noastre vor duce într-adevăr la armonizare odată ce vor fi, uh, vor fi puse în, uh, în practică. Și deci am încercat prin aceste, această nouă propunere legislativă să ne apropiem și să respectăm legislația europeană. În ceea ce privește uh, Uh, gestiunea indirectă a fondurilor, aceasta a fost o temă foarte importantă și se punea întrebarea cum vom putea, într-adevăr, să atingem obiectivele stabilite inițial, atâta timp cât fondurile sunt gestionate de terțe persoane sau terțe entități. Ei bine, și această temă a fost discutată aprins. Am creat premisele necesare pentru e-government pentru prima dată avem o bază legală pentru așa ceva. În ceea ce privește prețurile acum, iată o altă temă nouă. Noi acum am creat posibilitatea de a spune următoarele lucruri. Iată, aveți 100 de milioane, milioane de euro la dispoziție și cu aceste 100 de milioane de euro uh, veți reuși să obțineți un anumit obiectiv stabilit de la bun început. Am creat așadar această posibilitate de a evalua practic și de a impune obiectivele de atins prin intermediul anumitor fonduri. Noi am încercat de asemenea să introducem uh, controlul și reevaluarea uh, tuturor uh, prevederilor o dată pe an pentru a asigura, practic, uh, implicarea Parlamentului European. Documentul de lucru, iată așa arată, este foarte, foarte voluminos. Uh, nu vi-l pot uh, oferi pe suport cla- clasic, însă vi-l pot transmite prin uh, e-mail și veți vedea fiecare dintre dumneavoastră care sunt amendamentele care au fost într-adevăr impuse și care au uh, rămas uh, aspectele de discutat. E important, da, într-adevăr, să, să vă uitați peste acest document de lucru pentru că acest, uh, aceste norme financiare nu ne privesc exclusiv pe noi, ci uh, îi privesc pe toți cei implicați în politicile europene. Am încercat să rezolvăm problema uh, auditurilor interne, uh, audituri interne care ne vor parme, parveni nouă comisiei noastre odată ce vor fi demarate la celelalte instituții europene. Aceste rapoarte de audit sunt esențiale pentru acordarea descărcării de gestiune. Ultimul document de lucru este de la 25 aprilie. Fiecare document de lucru sau fiecare ședință duce la modificarea documentului de lucru. Eu vă pot transmite această ultimă versiune a documentului de lucru și veți putea vedea în el ce am făcut până acum și ce rămâne de făcut. Eu cred că efortul a meritat. Uh, cel puțin din punctul meu de vedere. De ce spun asta? Pentru că rezultatul va fi unul posibit, uh, pozitiv. Încercăm, într-adevăr, să instaurăm reguli de simplificare și, de asemenea, încercăm să reducem numărul de reguli impuse. A, am a, uh, avut planul acesta de la bun început și am reușit să-l punem în uh, aplicare. Ar fi important ca toți cei care doresc să introducă amendamente să fie la fel de rațional ca și domnul Stavakrakis. Ar fi important ca numărul de amendamente să nu fie foarte, foarte mare și să se bazeze fiecare amendament în parte pe realitate, pentru că doar astfel vom reuși să avansăm. Doamnei Ivanova, vreau să-i spun, în ceea ce privește tutunul, Știți prea bine că Olaf, împreună cu marile companii productoare de tutun, a închis, încheiat un fel de acord. Marile companii uh, plătesc 2 miliarde de euro uh, amendă pentru că până în momentul de față nu au respectat toate regulile legate de securizarea produselor uh, pe bază de tutun. Iar aceste 2 miliarde de euro vor fi folosite mai apoi pentru îmbunătățirea uh, Uh, facilităților și infrastructurii de combatere a traficului de țigări. Noi ne-am dorit ca aceste fonduri să fie într-adevăr uh, investite în crearea și îmbunătățirea acestei infrastructuri. Din păcate, iată că Consiliul nu este neapărat de acord cu noi. Până în momentul de față, toate aceste amenzi se reflectă în bugetul Uniunii Europene doar în proporție de 10% din volumul lor. Restul banilor ajung în bugetele naționale și iată de unde tergiversările Consiliului. Eu sper că vom reuși, într-adevăr, să, să ne impunem părerile, pentru că aceasta, aspect, acest aspect este într-adevăr unul important. Dacă e să, să pedepsim într-adevăr companiile de producătoare de tutun, atunci ar trebui să și folosim fondurile astfel obținute pentru îmbunătățirea um, tuturor infrastructurilor necesare pentru combaterea traficului. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Mai există și alte intervenții, dar mai întâi de toate domnul Rivelini. Grazie, președinte. Eh, bisogna riba... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să constatăm că există și elemente importante din punct de vedere politic care se află în dezbatere în clipa de față. Deci nu sunt doar chestiuni de principiu și aceste abordări politice ne îngreunează lucrurile pentru că și noi suntem într-o situație dificilă. Nu putem lua decizii dacă nu le-am discutat înainte. Și doamna Gresle a spus la un moment dat că există această dificultate și a încercat să ne descrie cât de dificil este de fapt să prezentăm aceste instrumente financiare pe înțelesul tuturor. Acum parcă sunt totuși mai bine uh, prezentate, mai inteligibile și acesta deja este un punct câștigat. Așa cum au spus colegii, există un document de bază pentru aceste instrumente financiare. Asta înseamnă că Parlamentul, fiind la curent cu ele, va putea să decidă asupra lor. După aceea sunt menționate și euroobligațiunile și acest lucru este foarte important. Și pentru a răspunde colegului Odi, această simplificare este una din principalele noastre preocupări, inclusiv în ce privește politicile industriale. Noi sperăm că cel târziu, în legătură cu strategia 2020, la finele anului 2020, acest lucru va trebui să se realizeze. Eu cred că deja se văd semne pozitive, încurajatoare. Cred că vom reuși. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum doamnei Ayala Zender și după aceea domnului Gaier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În legătură cu prima întrebare. Doamna Gresle mi-a oferit un răspuns, dar domnul Rivelini spune că acum termenul ar fi septembrie 2012. Deci asta înseamnă că uh, în plenara din septembrie vom avea acest document, pentru că e important să știu acest lucru. Trebuie să știm când vom putea vota. E important ca să facem această infuzie de texte pe care noi le considerăm importante. Deci întrebarea era adresată doamnei Gresle sau secretariatului. Între momentul în care uh, vom supune la vot documentul, va trebui să fim informați în legătură cu diversele articole puse în context. Deci trebuie ca până atunci să ne facem o idee. Deci avem uh, uh, și perioada de vacanță cuprinsă în acest interval. Deci dacă lucrurile vor progresa, vom dispune de un document în care se vor reflecta aceste progrese, verificarea fondurilor structurale. Sunt pași de importanță istorică pe care dorim să îi facem. Dar, bineînțeles că este și un efort tehnic. Va fi foarte important să avem la un moment dat în mână acest document despre care vorbim deja de șapte săptămâni. Lucrurile sunt complicate. Din păcate, Consiliul uh, tot încearcă să ne bareze uh, eforturile noastre. Deci se vorbește despre cadrul financiar multianual. În iunie uh, vom avea o primă confruntare istorică între Consiliu și Parlament, ori vom reuși să progresăm cu acest regulament financiar pentru buget prin articolele pe care le susținem noi și care uh, sunt specifice tematicii cadrului financiar multianual. Dar uh, poate că există și alte elemente care nu fac parte din CFM. Just colegul Gaier. Viitor colegul Gaier și uh, eu sunt de acord cu raportorii când afirmă că deja am făcut niște progrese în ce privește dorințele de modificare ale Parlamentului și din punctul de vedere al grupului meu politic, uh, punctele care erau considerate ca fiind prioritare pentru noi, uh, cred că se scriu deja pe calea cea bună. Iar în ce privește posibilitatea de a ne implica. Este deja foarte util să vedem cum procedează Consiliul. Pentru că dacă ne gândim că până în momentul în care a început trialogul politic, de partea Consiliului uh, am tratat cu specialiști din Ministerele Finanțelor și asta dovedește de fapt cât de închistată este această instituție care ă, dorea ca orice centimă care poate fi recuperată din bugetul european să poată reveni înapoi ă, bugetelor naționale. Eu cred însă că chiar ă, pentru instituțiile europene este o atitudine contraproductivă, dar inclusiv pentru interesele statelor naționale pentru că să vedem și care uh, va fi abordarea vinerea viitoare. Eu zic că cel târziu, după această a doua rundă de întâlnire tripartită, va trebui să ne facem uh, niște uh, gânduri legate de tactica noastră viitoare. Pentru că și în trilogul politic uneori Consiliul are o argumentație justificată, toate lucrurile legate de recuperări, de reutilizare a unor fonduri, respectiv de uh, virarea lor înapoi statelor naționale, uh, necesită o discuție. Dacă vom fi de acord cu uh, Consiliul și vom spune deocamdată uh, eliminăm din discuțiile noastre aceste aspecte până când vom discuta concret problemele legate de cadrul financiar multianual atunci, în ce privește articolul 56, ar trebui ca să ne vină în întâmpinare Consiliul. Dacă nu va face acest lucru, atunci ne punem întrebarea dacă vom dori să finalizăm discuțiile, pentru că, într-adevăr, am făcut progrese, unele sunt esențiale, dar nu toate sunt esențiale și să vedem. Deci, eliminăm în clipa de față din discuțiile noastre uh, cadrul financiar multianual. Nu există disponibilitate din partea Consiliului să uh, facă un pas în întâmpinarea noastră în legătură cu articolul 56, atunci uh, cred că va trebui să spunem că încheiem uh, discuțiile noastre după prima lectură. Deci, până acum sunt mulțumit de progresele înregistrate de noi. Mulțumesc. Putem constata deja că lucrurile evoluează în cadrul celor discutate de noi până acum și în calitate de președinte al acestei comisii vreau să spun că trebuie să cădem de acord în interiorul Parlamentului să acționăm cu un singur glas. Cred că tot ceea ce s-a realizat până acum se bazează pe acest principiu și în ciuda diverselor diferențelor în legătură cu pozițiile individuale, nu trebuie să cădem în păcatul de a avea opinii diferite în ce privește foaia de parcurs. Pentru că nu trebuie să ne pierdem răbdarea, să cedăm nervos dacă cumva aceasta este strategia Consiliului. Trebuie să privim înainte și cred că trebuie să încercăm să acționăm cu forțe unite pentru a demonstra ce își dorește Parlamentul pentru a finaliza pozitiv aceste demersuri de îmbunătățire a controlului financiar asupra bugetului. Doamna Gresle. Da, cadrul financiar multianual și amendamentele care se referă la ele sunt cinci. Și mai există și un amendament care se referă la tutun. Deci, aici Consiliul spune că trebuie să vorbim cu voi, dar uh, momentul poate nu este adecvat pe care îl propuneți voi. Deci eu cred că nu trebuie să amânăm discutarea acestor amendamente, pentru că este și obiectivul nostru ca membri ai Comisiei de Control Bugetar să creăm o bază de discuție pentru dezbaterile viitoare. Pentru că nu putem ști dacă la finalul dezbaterii privind cadrul financiar multianual vom ajunge să ne impunem punctele noastre de vedere. Pentru că altfel fiecare fond dorește să uh, aibă și în discuție și uh, aspecte care țin de cadrul financiar multianual. Deci avem 62 de uh, temeiuri legale pentru cadrul financiar multianual. Pentru noi pierderea ar fi mai mare decât câștigul, sunt convinsă de asta. Pentru că nu vom mai avea niciun fel de instrument de presiune. Spunând că ne retragem și trecem la o lectură, um, la o a doua lectură. Iar în ce privește exercițiul pe, în legătură cu articolul 56, Jens, poziția Consiliului deja denotă că am mișcat puțin lucrurile și Comisia a făcut propuneri texte noi în legătură cu diversele articole, există chiar până la cinci noi propuneri, deci ar trebui să rediscutăm în Parlament aceste lucruri. Eu cred că suntem destul de aproape de o soluție, chiar dacă există încă anumite dificultăți serioase. Trebuie să vedem cum vom reuși să le învingem. Și acest lucru este valabil pentru toți cei implicați. Nu sunt foarte pesimistă, dar Sigur, și Consiliul trebuie să înțeleagă că noi am ajuns la un moment dat la limita flexibilității noastre. Tocmai de aceea eu vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere care va fi foarte utilă pentru întâlnirea noastră de vineri. Încă o dată mulțumesc. Mulțumesc la rândul meu. Constat că nimeni nu dorește să mai intervină pe acest subiect. Ba da, doamna Ayala Sender încă o dată. Doar uh, pentru a spune, domnule președinte, că ceea ce pot conchide eu este că ne dorim, de fapt, o declarație pentru a ști unde ne situăm. În definitiv, și doamna Crespe susține acest lucru, nu sunt singura persoană afectată. Mă interesează cadrul financiar, și uh, regulamentul general bugetar trebuie, încă nu există, deci trebuie să uh, punem cărțile pe masă. Iar în ce privește descărcarea, acesta este un subiect în sine. Nu este vorba acum de a crea dezbinare între noi, este mai degrabă o chestiune de transparență. Trebuie să știm încotro mergem și Sigur, nu mă refer la toate articolele, pentru că domn, doamna Gresle, domnul Rivelini, secretariatul, cu siguranță vor putea să ne spună ce se întâmplă cu aceste amendamente cu aproximativ uh, două luni și jumătate înainte de voturi. Deci, sunt optimistă, dar este nevoie poate de explicații mai amănunțite la ce au folosit toate aceste ședințe și va fi vorba de cinci articole sau de 500 care necesită explicații, ele vor trebui să atingă ținta. În iunie, întreg Parlamentul va trebui să se pregătească pentru eventual o următoare bătălie. Cadrul financiar multianual, da, bun, negociem. Și poate Uh, unii dintre noi sunt chiar afectați de incertitudinea existentă în clipa de față. Poate că și ei și-ar dori o, unele clarificări. Nu este doar o chestiune spaniolă, nu. Și băncile germane au probleme, inclusiv în ce privește datoriile Greciei. Deci ne interesează pe noi toți, și țara dumneavoastră și țara mea. Cu cât însă țara în care trăim este mai puternic afectată, cu atât este nevoie de o mai mare transparență pentru a vedea care vor fi rezultatele, mai ales în ce privește cu, uh, în legătură cu deciziile importante pe care acest Parlament trebuie să le ia, în ce privește viitoarele evoluții, care sunt mijloacele concrete de care vom dispune, care sunt posibilitățile concrete de finanțare și trebuie să putem aplica și aceste cadre financiare diferite. Este vorba de 47. Uh, și din uh, expunerea domnului Gaier am înțeles că ar fi și unele aspecte care ar putea să nu fie inacceptabile. Nu vom putea rezolva lucrurile într-o singură lectură dacă pozițiile vor fi foarte diferite. Există diferențe de opinii, nu putem să ne facem că nu știm că ele există. Trebuie să existe mai multă claritate. La Gresle încă o dată? Nu. Bă, da. Bineînțeles că știm foarte bine ce avem de făcut și uh, acționăm în baza unui mandat. Îndeplinim acest mandat. Tocmai de aceea uh, vă raportăm și în această comisie. Mi-e pare foarte rău că până acum uh, Comisia de Control Bugetar nu s-a arătat deosebit de interesată de rapoartele noastre și trebuie să precizez acest lucru. Ar fi existat multe ocazii să o facem. Deci noi putem face, bineînțeles, o sinteză a rezultatelor discuțiilor noastre, dar este vorba despre 300 de 8 amendamente. E foarte greu să găsești un text care să concretizeze și să sintetizeze aceste amendamente. Uh, sunt, uh, noi nu vom putea rezolva problemele pe care le au băncile din uh, statele noastre. Noi uh, trebuie să stabilim niște reguli pentru banii din bugetul european. Deci, trebuie să vedem care va fi procedura. Dacă nu se va accepta nimic, voi putea supraviețui. Dar mă întreb, cei care își doresc bani din bugetul european vor putea să înghită acest eșec? Deci, eu uh, cred că uh, nu trebuie să formulați asemenea critici fundamentale, trebuie să ne apărăm în fața unei atitudini de atât de critic. Noi acționăm în baza mandatului care ne-a fost conferit Uh, toate uh, grupurile politice practic uh, cunosc ceea ce facem pentru că au fost întotdeauna coordonatorii de față și am încercat să explic inclusiv ce am discutat în legătură cu amendamentele. Jean-Pierre, tu ai avut un amendament care a fost greu de înțeles pentru noi, te-am încercat să clarificăm lucrurile. Uh, deci noi încercăm să acționăm transparent și m-ar bucura foarte mult eh, dacă am primi mai mult feedback din partea dumneavoastră pentru că el este foarte util. Deci nu înțeleg eh, atitudinea celor care ar putea să afirme acum că nu știm despre ce este vorba. Și Jens a participat de fiecare dată de față, colegul Calfin a fost de față când am discutat instrumentele financiare și uh, la întâlnirea tehnică o propunere a colegului Calfin a fost acceptată astăzi. Uh, Ivalo, tocmai spuneam că sugestia ta în legătură cu instrumentele financiare a fost acceptată astăzi de către Comisia Eureka. Astăzi, deci uh, nimeni nu încearcă să uh, Uh, desfășoare vreo activitate obscură. Deci vreau doar să spun că lucrurile sunt deosebit de complexe. Tocmai de aceea înțeleg că există dificultăți și în cadrul comisiei acțiunea noastră este foarte complexă vom putea ca în regulamentul nostru să introducem niște reguli care să aibă un mai pronunțat caracter de obligativitate decât s-a întâmplat până acum. Să nu existe atâtea posibilități de opt-out în legătură cu diversele articole. Deci eu cred că este nevoie de o poziție ceva mai unitară, de o linie mai clară pe care să o impunem. Este foarte important să avem mandatul uh, Comisiei de Control Bugetar pentru că este nevoie de proceduri um, mult mai bine reglementate, inclusiv în ce privește descărcarea de gestiune de multe ori uh, intrăm în criză de timp, uh, avem în fața noastră un weekend în care trebuie să clarificăm lucrurile. Deci am încercat totuși să lucrăm intens și acest lucru n-a reușit până acum. Doresc să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Întreagul proces este deosebit de solicitant, dar uh, mulți care sunt implicați înțeleg care ar fi valoarea adăugată pe plan european. Noi vă vom trimite un document, el va circula și vom face la un moment dat o sintetizare a punctelor principale care, din punctul nostru de vedere, au fost deosebit de importante și pe care am reușit să le impunem. Pentru că am avut foarte multe sugestii, pentru că mulți colegi au fost atât de angajați în acest proces de elaborare. Deci vreau să spun că amendamentele oricui sunt pentru noi la fel de importante ca și când ar fi propriile noastre amendamente. Mulțumesc. Bun. Deci Aș vrea să rețin că avem două comisii, avem doi co-raportori. Colegul uh, Rivelini este raportorul nostru din Comisia Cont, care insista și asupra importanței politice în negocierilor, iar din partea Comisiei de Control Bugetar este Inge Gresle, deci e foarte bine că procedăm așa, pentru că ar fi păcat dacă în baza articolului 51 s-ar ajunge la un conflict între cele două comisii. Dar ă, acest lucru nu s-a reflectat la reuniunea comună pe care colegul Lamasur și cu mine am condus-o. Și acea ședință comună a creat posibilitatea pentru membrii ambelor comisii să se refere la anumite elemente concrete și nu degeaba am introdus acest subiect și pentru întâlnirea eh, ordinea de zi de astăzi, pentru că noi dorim de fapt să clarificăm de unde am plecat, unde ne aflăm în clipa de față și ce anume vrem să atingem, ce vrem să ajungem. Au fost discutate multe amendamente, avem acum un mandat pentru negocieri în întâlnirea tripartită, iar în cele cinci luni de când Uh, pot eu aprecia uh, dezbaterile din uh, comisia noastră, au existat câteva întâlniri. Acum încercăm să elaborăm anumite paragrafe concrete. Chiar dacă rezultatele nu vor duce la mulțumirea de plină a unor eurodeputați, cred că în clipa de față trebuie să încercăm în anumite aspecte concrete să clarificăm dacă uh, ele sunt admisibile sau nu din punct de vedere politic. În această după-amiază uh, nu cred că s-au făcut propuneri concrete de formulare, uh, dar eu vineri voi participa de asemenea la întâlnirea tripartită și probabil că uh, vom uh, putea face propuneri concrete și documentul legat de stadiul actual va putea să constituie o bază. Deci uh, vă rog să acordați un feedback colegilor care vor fi negociatori participanți la această reuniune, astfel încât în acel uh, întâlniri să putem să ne bazăm pe ele. Miza este foarte mare, s-au făcut deja progrese, dar încă mai avem uh, momente dificile de învins. Iar în ce privește planificarea financiară pe termen mediu, probabil că va putea deocamdată să punem în paranteză aceste aspecte în negocierile noastre pentru a reveni în alt context asupra lor. Noi, în ce privește regulamentul bugetar, în continuare, eh, ca membri ai acestei comisii, vom avea un cuvânt de spus. Nu vrem să ieșim din cărți de pe acum. Bun, deci așa văd eu că stau lucrurile în clipa de față și sper că ar trebui să fie o linie comună pe care să ne situăm. Mulțumesc. Deci, în legătură cu această sinteză, mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu e cazul. Mulțumesc foarte mult celor doi raportori și colegelor și colegii care au participat la această discuție și colegii Ivanova care a condus la ultimul trilog politic uh, negocierile din punctul nostru de vedere, s-a implicat foarte activ și sper că vom putea să continuăm acest curs. Încheiem ca atare dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul următor. Este vorba despre reforma OLAF și uh, raportoarea noastră este Ingeborg Cresle, un dosar important, îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În uh, anul trecut uh, mă temeam că cele două negocieri vor avea loc concomitent și iată că lucrul acesta s-a întâmplat. În uh, 2008, cu peste 50% majoritate în plen, ne-am uh, uh, promulgat amendamentele în ceea ce privește regulamentul OLAF. Acesta era unul dintre puținele regulamente care nu a fost modificat de la promulgarea sa. Uh, Consiliul a decis mai apoi ca dosarul să fie pus așa, la gheață, la frigider și urmam să reluăm negocierile, ceea ce s-a întâmplat în anul 2010. Am primit atunci un, în 2011, primit atunci un document de lucru al Comisiei și am introdus în el amendamentele noastre. Și acesta este documentul pe care îl negociem uh, în momentul de față. Și între timp a mai apărut și un document al Consiliului pentru că Consiliul are un mandat uh, foarte restrictiv în ceea ce privește reforma OLAF, regulamentul OLAF. Iată uh, încă o dovadă a faptului că, nu, uh, că Consiliul nu este neapărat cel mai uh, facil partener. La 7 iunie vom avea următoarea ședință. Este vorba despre încă un, o întâlnire tehnică. Încă nu am ajuns în momentul acela neces- al trialogului propriu-zis. Uh, Însă, cu toate acestea, această ședință este o dovadă a faptului că mergem pe calea cea bună și sunt absolut încrezătoare că vom reuși să încheiem negocierile până la finele anului acestuia. an. Ba chiar mi-aș dori ca președinția daneză să fie cea care încheie discuția pentru că ar fi uh, păcat ca totul să se tergiverseze. Totul a început în timpul președinției ungare, a urmat mai apoi președinția poloneză, mai apoi uh, cea daneză. Uh, și dacă acum și următoarea președinție va trebui să, să fie lăsată așa de capul ei și să pur și simplu dea la o parte, să, dea, să ignore toate amendamentele noastre, ei bine, dacă lucrul acesta se va întâmpla din nou, uh, dați-mi voie să vă spun că este inacceptabil. Uh, Um, situația este dificilă pentru că de fiecare dată avem de-a face cu președinții care sunt oarecum distanțate de Bruxelles. Va trebui de fiecare dată să discutăm aceste teme cu funcționari care nu sunt neapărat la fel de implicați în activitățile Uniunii Europene ca și noi. Uh, deci au, acești funcționari trebuie să fie informați mai întâi de toate, ceea ce și facem, însă dacă mai informăm și alți funcționari, vă dați seama, lucrurile ar putea fi tergiversate până la infinit. Tocmai de aceea mi-aș dori ca totul să se termine în timpul președinției daneze. Am avut o serie de trialoguri până în momentul de față. Nu știu dacă aveți toate documentele la dis- dispoziție. În orice caz, pe parcursul acestor reuniuni am discutat de două ori, am verificat de două ori texte textele și multe dintre amendamentele noastre importante au fost, uh, să reflectă în momentul de față în, uh, în uh, textul actual. Mai există și, alt, și aspecte care sunt în continuare de discutat. Unele sunt importante, altele mai puțin importante. Însă, în esență, este vorba despre activități pe care mai trebuie să le demarăm noi. Însă, Marea problemă este con- constituită practic de poziția Consiliului. Deci ne punem întrebarea și această întrebare este una hotărătoare, uh, care va fi poziția Consiliului uh, vis-a-vis -vis de Olaf. Deci ce am atins până în momentul de față, ce am obținut până în momentul de față? Haideți să vă spun pe șleau. În ceea ce privește garanțiile procedurale, am reușit să le integrăm în propunerea comisiei. Deci aceste garanții procedurale sunt incluse acum în uh, propunerea comisiei. Avem uh, neutralitatea procedurilor, de asemenea prezumția de nevinovăție, de asemenea clarificăm uh, drepturile la informare a acuzaților și de asemenea am stabilit care este dreptul de dreptul acuzatului de a accesa toate documentele care stau uh, la baza procedurii. Deci asta este garantat deja. La articolul 7a, adică garanțiile procedurale, mai trebuie, e drept, să clarificăm anumite aspecte. În momentul de față încercăm să clarificăm drepturile martorilor. Deci încercăm să spunem clar care sunt uh, drepturile marturilor în ceea ce privește accesul lor la protocoale, la protocoalele de anchetă. Acest aspect încă nu a fost încheiat. Noul articol 7a este, din punctul meu de vedere, un mare succes pentru Parlamentul European. De ce? Pentru că intenția noastră în această uh, dezbatere a fost aceea de a întări garanțiile procedurale. Acesta era unul dintre punctele care au fost uh, adeseori puse în discuție de către judecătorii europeni. Apoi, articolul 7b a implicat uh, negocieri foarte dificile. Am avut uh, diferite premise aici. În 2006 Comisia a inclus, pentru, a propus pentru prima dată această funcție menționată la 7b. Noi nu am fost uh, de acord cu această propunere inițială a Comisiei. Doream ca uh, Comisia de supraveghere să fie întărite. În 2010, în noua propunere a Comisiei, acest articol a fost eliminat și Comisia propunea o evaluare procedurală internă, în schimb. Acesta este unul dintre punctele esențiale din punctul de vedere al uh, poziției inițiale a, a Parlamentului. Noi, pornind de la propunerile Comisiei, am propus o uh, procedură internă independentă. Asta, uh, această propunere a fost sprijinită de, de asemenea de către judecători și de, de către Curtea de Audit. Curtea de Conturi, îmi cer scuze. Am discutat de asemenea despre modul în care funcționarii OLAF se pot ocupa ei înșiși de acest audit intern. Deci putem fi cât se poate de mulțumiți de acest articol 7b. Este, aceasta este formularea cea mai fericită ce ar fi putut uh, fi găsită. Am reușit să garantăm independența procedurilor de evaluare internă. Dar vă spun de la bun început sau vă spun acum că Uh, negocierile au fost uh, foarte dificile. Articolul 14 este cel pe care îl discutăm acum, legality check, uh, verificarea legalității, conformității. Această, acest articol a fost în, primul, în prima fază e, um, nedorit de către comisie, pentru că cei din comisie susțineau că prevederile acestui articol duc la um, îngreunarea procedurilor. Ei bine, noi nu ne dorim lucrurile acesta nici pe departe, ci din potrivă, uh, articolul nostru, din punctul nostru de vedere, va duce într-adevăr la recunoașterea reciprocă a deciziilor și sistemelor judiciare uh, Uh, din diferitele state membre. Aceste propuneri ale noastre sunt sprijinite de către Comisia de Supraveghere, dar e clar, uh, Comisia și-a păstrat poziția negativă. Vom mai discuta, prin urmare, acest articol și sperăm să ne impunem părerea. În ceea ce privește in organizarea internă a OLAF, avem uh, un cod procedural, un cod procedural al uh, OLAF, un manual al OLAF, îmi lipsește termenul în, uh, în germană, spune doamna Gresle, e, e de fapt mai mult decât un manual. Aici se stabilește clar cum trebuie să fie demarate anchetele. În 2009 am avut uh, un amendament de dreptul socialist uh, al pp ului care uh, cerea ca acest manual să intre în codecizie, în procedura de codecizie. Consiliul nu este nici pe departe de acord cu această propunere și nici Olaf nu este de acord cu ea. De ce? Pentru că ei susțin că această procedură ar duce la îngreunarea acțiunilor de modificare a manualului. Acum am ajuns la un consens și anume am acceptat ca Uh, Parlamentul să fie, să fie informat imediat ce are loc o modificare la nivelul uh, acestui man, manual al OLAF. Și de asemenea cerem ca uh, documentul în sine, manualul în sine, să fie tradus în toate, statele, în toate limbile statelor membre. Deci, iată, am reușit să, să atingem maximul lucrurilor pe care le-am fi putut atinge în acest context. Mai mult de atât, vă asigur, nu am fi putut obține nici pe departe. Asta este o convingerea mea. Am tot încercat să, să negociem și să renegociem. Poate reprezentantul Comisiei ne va explica mai târziu de ce această propunere inițială a noastră nu a fost deloc în asentimentul Comisiei. Însă am încercat ca toate Uh, ca publicarea acestui document să fie, uh, să fie garantată, astfel încât uh, manualul să poată fi folosit de toți judecătorii și toți anchetatorii din statele membre. Și regula de minimis este un alt aspect negociat și renegociat. Se pune întrebarea următoare. Ne dorim oare ca cei din comisie să aibă posibilitatea de a implementa măsuri disciplinare sau ne dorim mai degrabă ca această procedură să fie de responsabilitatea autorităților judiciare. Bine, dacă e să ne gândim la cetățeanul de rând, eh, ei bine, nici acesta nu poate să aleagă dacă să fie sau nu pus sub eh, acuzație. Eh, tocmai de aceea, în contextul acesta, acesta al funcționarilor, am decis ca um, judecă- sau autoritățile judecătorești la nivel național să își poată exprima interesul de anchetare a unui caz sau altul, iar în cazul în care acest uh, interes nu, nu este exprimat, atunci uh, garantăm implicarea autorităților europene. În ceea ce privește alegerea membrilor uh, Uh, conducerii OLAF am reușit să stabilim reguli cât se poate de clare. Uh, un uh, secretar, un director general va fi, independent va fi ales uh, un secretar general care se va, va reprezenta practic sfera uh, Uh, pur și simplu independentă a uh, care se ocupă de evaluarea activităților interne ale, uh, ale OLAF. De asemenea, prin măsurile noastre am îmbunătățit uh, a, colaborarea strânsă între OLAF și uh, organizațiile internaționale. Colaborare strânsă care este cerută, practic, de tratatul de la Lisabona. De asemenea, am stabilit că uh, Uh, procedurile de identificare a autorităților responsabile să fie simplificate și uh, accelerate. Am stabilit ca pe viitor să avem o concertare, o, o întâlnire anuală, a, întâlnirea anuală în care se vor discuta toate acele aspecte importante pentru uh, lupta împotriva fra, fraudei și a corupției. Această decizie luată este una foarte, foarte importantă pentru noi. De asemenea, am stabilit clar care este durata mandatului fiecărui angajat al OLAF sau conducător al OLAF și, de asemenea, procedura de alegere a directorului general al OLAF este acum cât se poate declară. În ceea ce privește accesul la bazele de date, problemele rămân în continuare de discutat, însă atitudinea noastră este una optimistă. Suntem încrezători că vom reuși să obținem rezultatele necesare pentru, pentru eficientizarea activităților OLAF pe viitor. În ceea ce privește pro, protecția acordată acelor whistleblowers, turnători, am reușit să obținem următorul, următoarea regulă. În rapoartele finale ale OLAF urmează să fie stipulate cât se poate de clar toate sumele uh, vehiculate în ceea ce privește un whistleblower sau altul. De asemenea, statele membre trebuie să informeze OLAF uh, în momentul în care pun mâna, între ghilimele, pe material probatoriu. De asemenea, pe viitor, statele membre sau instituțiile pot cere OLAF să demareze o anchetă. Am stabilit clar care sunt uh, responsabilitățile de cercetare care revin uh, OLAF. Și, de asemenea, regulamentele 2185 uh, și 2188 au fost incluse în acest nou regulament. Ne-am dorit pur și simplu ca toate responsabilitățile și mandatul Olaf să fie, să fie cât se poate de bine stabilite. De asemenea, ne-am preocup- am fost uh, preocupați de interesele financiare ale OLAF, am reușit să uh, definim aceste interese financiare și uh, cam, cam acestea sunt, sunt punctele pe care le-am discutat până acum. Pe mâine, GAF, adică Comisia Specială a Consiliului pentru OLAF se va reuni și în cursul acestei ședințe se, va, se vor putea discuta absolut toate amendamentele existente, rămase în continuare de discutat. Și sper ca în următoarea ședință, de la 8 iunie, să putem încheia absolut, să, găsim, să putem găsi o, un răspuns la toate întrebările care au, nu și-au găsit până acum uh, soluția și uh, mai apoi vom trece la trialog. Cam atât. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Gresle. Da, într-adevăr, o reformă foarte importantă. Am tot discutat-o în comisia noastră. Ați menționat câteva dintre aspectele pe care le-am promovat Ați menționat de asemenea și aspectele pe care nu am reușit să le concretizăm așa cum ne-am fi dorit la început și eu aș fi interesat care sunt aspectele problematice din punctul de vedere al Consiliului în momentul de față. Poate ne-ați putea da părerea dumneavoastră uh, personală cu privire la motivele pentru care Consiliul nu este de acord cu pozițiile Parlamentului. Bine, uh, cu, nu puteți vorbi în numele Consiliului, dar cu siguranță pe parcursul ședințelor ați reușit să înțelegeți motivația Consiliului. Asta în primul rând. În al doilea rând, Textul, așa cum arată el în momentul de față, nu obligă directorul general să demareze o anchetă. Deci textul, așa cum arată el în momentul de față, nu obligă OLAF să prelucreze un material probatoriu uh, sau altul. Asta am înțeles eu. Uh, am înțeles că OLAF se poate uh, decide de la sine fără să fie în, în niciun fel obligat să ancheteze ceva. Și vreau să vă întreb de ce la articolul 7a s-a renunțat la aliniatul 5. E, e pur și simplu o decizie de natură juridică sau are o motivație mai puternică? Cam atât acestea au fost comentariile mele și întrebările mele. Mă întreb pe colegi dacă doresc și ei să intervină. Uh, da, domnul doamna Ayala Sender dorește să intervină și mai apoi vom da cuvântul reprezentantului comisiei, căruia îi vom cere să răspundă la întrebările doamnei Gresle de asemenea. Deci, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului Gresler pentru efortul deosebit pe care l-a depus pe tema acestui dosar. Eu am înțeles, uh, am încercat să înțeleg ramificațiile și implicațiile acestui dosar, pentru că mm, sunt mai multe progrese în paralel, inclusiv în, în, în cadrul OLAF. În ceea ce privește manualul, este adevărat că am întrebat uh, la vremea respectivă dacă nu cumva era necesar să uh, invocăm codecizia, pentru că mm, ce vreau noi mm, era ca manualul să aibă un temei juridic legitim. Și de ce? Pe, pentru ca agenții uh, Olafului uh, să fie ei înșiși încadrați corespunzător și protejați, așa cum ar trebui să fie cazul în cadrul oricărui uh, ofițer agent care se ocupă de o anchetă națională. Aceștia, bineînțeles că sunt, fac subiectul și obiectul unei legi naționale clare, așadar, Aici trebuia să menționăm exigențele acestui Parlament, un cod deontologic care trebuia să reiasă clar, care să fie publicat și să poată fi accesat de către toți uh, cetățenii europeni pentru că fiecare poate să facă obiectul unei anchete unilaterale a Olafului. Întrebarea mea se referă așadar la manual, pentru că uh, am înțeles că Comisia are o poziție dificilă, refuză amendamentele pe care le consideră foarte dificile, înțeleg această poziție, dar pe mine ce mă interesează, dincolo de caracterul complicat sau nu acestor amendamente, este să uh, ne gândim la acest cadru juridic care trebuie din nou să fie transparent. De asemenea, vreau să adresez o întrebare, o altă întrebare doamnei Gresle. De când au început uh, negocierile cu privire la regulamentul referitor la OLAF, am văzut cum uh, această instituție a venit împotriva Parlamentului, a avut poziții contrare Parlamentului sau membrilor acestuia. E aici o problemă pentru că ce am vrea să evităm ar fi uh, faptul că Olaful să devină un instrument al Comisiei. Independența Olafului nu este neapărat garantată, dar n-ar trebui ca acesta să uh, servească unei singure uh, instituții și mai fac aici o analogie cu Curtea de Conturi pentru că aceasta a avut o serie de acțiuni, de măsuri um, luate de către uh, Curtea de Conturi, care și-a exprimat critici referitoare la independența orafului. Și vreau să vă întreb dacă ați reacționat uh, la aceste conflicte de interes care pot să iasă la suprafață în aceste situații. Poate că ar trebui să fie precizate aceste lucruri în regulament, pentru că eu nu cred că manualul va, se va concretiza, deci ar trebui să spunem, să menționăm că Olaful nu reprezintă uh, um, forța armată a Comisiei. Nu este un instrument pe care acesta să-l poată folosi pentru că, um, de fapt, ce își propune este să combată uh, neregularitățile și fraudele în mod transparent. Și nu trebuie uh, ca Olaful să um, oscileze în funcție de ceea ce consideră o instituție sau alta despre acesta. Apoi, și Olaful vrea să își limiteze să-și reducă competențele, invocând reducerile de personal, costuri legate um, de personal și așa mai departe. Eu consider că s-ar putea evita această propunere, dar eu aș vrea să știu dacă în această nouă propunere nu ne-am putea să ne asigurăm că acel comitet de supraveghere care cumva echilibrează um, puterea ULAF-ului pentru a-i garanta, garanta independența, am vrea să știm că acesta nu este supus și altor tentații. Și apoi aș vrea să știu care este părerea doamnei Gressler asupra unui alt aspect, având în vedere că tocmai negociem regulamentul uh, OLAF, în paralel organigrama OLAF uh, se schimbă, situația se schimbă și aceste schimbări evident că au o influență asupra modului în care se desfășoară anchetele, transparența și așa mai departe. Unele schimbări mi se par bune, altele ar spune că sunt mai dificile. Practic aș vrea să știu cum aceste schimbări de o, de um, o, organigramă organigramă vor fi uh, prevăzute în regulament ceea ce acesta va fi adoptat. Mulțumesc uh, colegei Ayala Zender și îl rog acum pe domnul Kuhl, reprezentantul Comisiei, să răspundă poate și la câteva din întrebările care au fost formulate de către raportoarea noastră. Uh, dacă aveți amabilitatea să ne împărtășiți punctul de vedere al Comisiei. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în cea mai mare parte de acord cu spusele doamnei Gresle. Trebuie să finalizăm negocierile care au durat în total opt ani. Este și în interesul celor de la OLAF ca această reformă să fie adoptată și să existe o garanție în legătură cu orientarea procedurilor noastre interne și a cadrului legislativ pe care ne dorim cât mai clar. Între timp am devenit optimiști și credem că Președinția daneză este interesată să finalizeze aceste negocieri până la finele președinției, că se străduiește ca problemele eh, care au rămas deschise să fie reduse la minimum. Doamna eh, Gresle a menționat deja o întâlnire de lucru care va avea loc pe 31 mai. Va fi foarte important ca și celelalte delegații să fie de acord cu Uh, punctele noastre de vedere, iar președinția daneză dorește să uh, izoleze într-un fel problemele care au rămas încă deschise pentru a se putea ajunge în cele din urmă la o poziție comună. Sunt absolut de acord cu doamna Gresle că în ce privește garanțiile procedurale am făcut progrese substanțiale și credem că acum aici nu mai există neclarități, inclusiv în ce privește accesul martorilor la procesele verbale. În al doilea rând, cred că este esențial să spunem că în ce privește consilierul revizor am ajuns la uh, progrese și că trebuie să respectăm garanțiile de independență care să figureze și în regulament. Mai există mici divergențe legate de faptul că această procedură ar trebui să fie strict separată legătură cu Consiliul Revizor față de ceea ce uh, Comisia de Supraveghere are de făcut. Comisia de supraveghere controlează activitățile OLAF, OLAF, dar în ce privește această procedură bazată pe plângeri, um, nu va avea competențe Consiliul de Supraveghere, ci Consiliul Revizor. Există între timp o soluție rezonabilă pentru care sunt recunoscător doamnei Gresle în ce privește regulile procedurale privind stabilirea directorului general reguli um, pentru exercitarea competențelor de anchetă. Legiuitorul stabilește reglementări legate de uh, anumite conținuturi uh, cărora să li se aducă atingere prin aceste linii directoare. Sunt prevăzute uh, proceduri specifice pentru modul în care trebuie să se desfășoare ancheta, garanțiile procedurale, inclusiv o funcție de consiliere și de control intern, de asemenea de controle legislative pentru activitatea directorului general și de asemenea proceduri privind protecția datelor. Așa cum a spus deja doamna Gresle, din punctul nostru de vedere este foarte important ca aceste reglementări să fie acceptate de către directorul general fără a fi necesar să uh, depășim competențele Consiliului de Supraveghere. Um, pentru ca toate organismele în acest proces să fie eventual implicate prin avize. Trebuie să existe o mare transparență, pentru că ea este legată inclusiv de publicarea acestor linii directoare pe site-ul instituției OLAF și să existe și o traducere în toate limbile europene. Pentru noi este important să ne impunem acest punct de vedere și a mai fost menționat de către doamna Gresler și reglementările de minimis în ce privește elemente uh, de suspiciune privind încălcările legislației. Și aici trebuie să ajungem la o formulă de compromis și ea se întrevede deja. Și doamna Gresle a mai spus de asemenea că informarea organelor judiciare trebuie să fie garantată. Aici trebuie să uh, putem introduce un considerent care să fie acceptat. În ce privește procedura de numire a directorului general, cred că între timp s-a găsit o soluție cât se poate de inteligentă. Și trebuie să fim recunoscători colegiuitorilor pentru discuțiile foarte constructive în cadrul întâlnirilor tripartite. Ele sunt foarte solicitate, solicitante, dar doamna Gresle a desfășurat o activitate exemplară și din punctul nostru de vedere este important să subliniem și în felul acesta răspund concret și doamnei Ayala Sender că Olaf trebuie să respingă orice suspiciune de instrumentalizare în uh, baza regulamentului și a premizelor care sunt menționate în regulament în ce privește declanșarea unor anchete. Există chiar obligația de a declanșa anchete atunci când apar suspiciuni, dar Olaf va trebui doar să facă investigațiile preliminare dacă există, sunt îndeplinite condițiile pentru o asemenea anchetă. Deci trebuie să existe elemente de suspiciune suficiente pentru ca această anchetă să fie declanșată și se poate ține seama și de informații anonime. Iar în ce privește un element tehnic din articolul 7a, Spuneați că cifra 5 a fost uh, anulată. De fapt, ea nu a fost anulată, a fost transferată. Este vorba despre o referire la instrumentele legale concrete care sunt importante și uh, se regăsesc în articolul 1, aliniatul 2a. Acestea ar fi câteva observații pe care doream să le fac. Eu cred că Punctul nostru de vedere este foarte constructiv, Comisia a colaborat în acest sens și cred că vom ajunge la un rezultat constructiv. Este momentul să finalizăm aceste negocieri și cred că acest lucru se va realiza sub președinția daneză. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Cul, pentru aceste răspunsuri concrete la o serie de întrebări formulate și doamna Ayala Sender dorește să mai intervină după aceea doamna Gresle. Gracias, președinte. Si Mulțumesc mult, domnule președinte. Într-adevăr, da. În primul rând vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru observațiile făcute, însă aș vrea să fac o precizare. Comisia tocmai n a spus că acel review advisor, um, consilierul pentru reviziile, dacă nu mă înșel, face parte din personalul OLAF, acest consilier va avea competențele pe care le avea până acum Comitetul de, su- de Supraveghere. În ceea ce privește anumite aspecte uh, ale anchetelor Parlamentului European, uh, a combătut dintotdeauna acest aspect, pentru că noi considerăm că există un risc de uh, subminare a independenței OLAF. Practic, Comitetul de Supraveghere trebuie să poată examina anchetele în curs. Iar acest uh, drept de analiză, de examinare, nu trebuie să fie transferat în totalitatea acestor review advisor, pentru că acești consilieri fac într-adevăr parte din um, OLAF, poate că sunt niște oameni deosebiți, dar uh, sunt totuși funcționare OLAF, interesele se pot schimba și pentru noi um, singura uh, garanție a independenței OLAF uh, pentru a se evita orice zvonuri, orice uh, tentații, țin de acest comitet de supraveghere care are dreptul de a uh, examina, de a um, analiza anchetele. Toate informațiile pe care le primim de la OLAF trec prin acest comitet. E foarte important să păstrăm acest drept, pentru că uh, respectivul drept de observare nu n-ar trebui să fie asigurat de un funcționar OLAF. Nu e acceptabil pentru noi așa ceva. Pentru că asta înseamnă pentru noi o derivă a Olafului pe care dorim să o evităm cu orice preț. bine. Mulțumesc că îi dau cuvântul doamnei acum. Mulțumesc. Dacă îmi dați voie să uh, răspund întrebărilor lui Ines, care a fost foarte angajată și în reforma din 2008. Amendamentele noastre erau legate de poziția foarte puternică a directorului general în forma de până acum, uh, să le modificăm într într-o direcție dorință să-l protejăm, dar pe de altă parte, să putem exercita un control mai riguros asupra activității sale, încercând să păstrăm un echilibru. Dar noul director general își dorește să uh, aibă competențe numeroase care să aibă putere de decizie substanțială. Deci, în felul acesta, eu aș spune că el va deveni mai puternic, dar și mai uh, izolat decât până acum. Și încercăm să explicăm și ce va însemna asta pentru el, pentru că avem toate acele proceduri interne în legătură cu care am avut argumente, dar nu am reușit uh, să le impunem, pentru că a avut loc și o reformă organizațională în cadrul OLAF, care într-un fel a casat o serie de inițiative pe care le-am avut noi. În ce privește verificarea legalității, unitățile în care au lucrat până acum oameni care trebuiau să desfășoare această verificare a legalității încercau să uh, uh, verifice cum stau lucrurile în diversele state membre. Ei bine, uh, aceste unități au fost dizolvate. Sigur că uh, peste o jumătate de an vom avea întrebări parlamentare pentru a vedea cum au rezolvat lucrurile și sper să nu ajungem la Curtea Europeană de Justiție până la urmă. Sunt chestiuni în legătură cu care eu nu vreau neapărat să impunem punctul nostru de vedere, dar vreau să văd dacă rezultatele reformelor deja operate duc la ceea ce ne-am dorit noi de la început sau nu. Asta doar pentru a înțelege mai bine contextul întregii povești. Sigur că ar fi fost important să avem pe cineva care să observe activitatea OLAF pe termen lung, dar prin această președinție, prin rotație a Uniunii Europene, a fost mai dificil să găsim un asemenea partener de dialog care să aibă și informații continue legate de activitatea OLAF. Și vreau să vă spun, și nu vreau să vă ascund că și vechiul comitet de supraveghere care a fost invitat în comisia noastră a spus că lucrurile nu s-au schimbat substanțial. Tocmai de aceea am încercat noi să protejăm acest Consiliu de Supraveghere, consolidându-i poziția față de situația precedentă. Și am încercat să stabilim, uh, să introducem o linie bugetară specială pentru uh, acest Consiliu de Supraveghere care să poată în felul acesta să își desfășoare activitatea. Dar trebuie să știți că 25% din uh, numărul personalului de la OLAF a fost redus și obligațiile OLAF nu s-au schimbat. Deci am încercat să ne expunem punctul de vedere ce ne dorim noi din partea Consiliului de Supraveghere. După aceea, noi am propus să existe un sistem prin rotație de consilieri revizori pentru OLAF, care să nu poată fi influențat, să reușească să-și păstreze independența inclusiv datorită acestei formule rotative de activitate și să aibă posibilitate să se implice și în proceduri uh, și analize, anchete aflate în curs. Sigur că cineva trebuie să aibă posibilitatea să solicite ca o anumită procedură să fie verificată fără amânări. Deci, consilierul revizor se va putea adresa, vor fi de fapt mai mulți consilieri revizori, și care să se poată adresa Consiliului de Supraveghere și să raporteze Consiliului de Supraveghere. Iar în cadrul trialogului am putut constata că acest Consiliu de Supraveghere care a anizat uh, cazuri mai vechi uh, nu a mai avut acces la uh, toate informațiile computerizate. Deci eu cred că așa ceva nu este posibil. Trebuie cu acest Consiliu de Supraveghere să aibă acces chiar dacă procedurile uh, s-au derulat cu ceva timp înainte. Președintele a întrebat care sunt argumentele Consiliului. Știți că eu vorbesc deschis. Noi știm cu toții cât de, de noi ă, spunem eventual duminică cât de important este să poți analiza ă, și combate frauda, dar de, de ă, luni până sâmbătă nu faci nimic în acest sens. Deci există probleme care sunt strict formale. Mandatul Consiliului se bazează pe un document de lucru al Comisiei și ă, acest document de lucru a fost de multe ori modificat astfel că nici eu nu l-am mai recunoscut uneori și deci au apărut poziții mereu înnoite. Dar în orice caz, combaterea fraudei trebuie să fie importantă și pentru Comisie și Consiliu, tot așa cum este importantă pentru noi și trebuie să existe și un sistem de semnalare a fraudelor. Ines a întrebat dacă problemele au putut fi rezolvate chiar în interiorul Parlamentului. Nu, noi am înaintat un amendament pe care l-am discutat cu voi în ce privește accesul la birourile eurodeputaților Aliniatul 4, liniuța a patra. Olof, Olaf va avea acces la birourile eurodeputaților doar atunci când imunitatea respectivului eurodeputat a fost ridicată. Deci este clar că nimeni nu va avea acces fără o hotărâre judecătorească în acest caz. Dar noi um, uh, încă um, avem discuții în legătură cu acest punct. El este deschis, pozițiile sunt uh, diferite și la nivelul Consiliului, dar eu cred că este esențial. Este o chestiune care se pare că uh, se bazează totuși pe prevederile tratatelor. Deci, în legătură cu acest punct încă există discuții, există dificultăți, dar pentru noi este esențial. Dacă îmi dați voi să mai fac o observație în legătură cu dezbaterile viitoare, îi mulțumesc domnului Cool pentru cuvintele amabile. Noi știm că există și reprezentanții ai Secretariatului General prezenți. Vreau să vă spun că îmi veți lipsi cu toții pentru că am avut un climat de lucru foarte bun. Și doresc să mulțumesc și uh, juriștilor lingviști din Parlament și uh, tuturor membrilor secretariatului din Comisia de Control Bugetar și doamne Vancelo, care este asistenta mea, și serviciului legal, uh, pentru că munca, volumul muncii a fost uriaș. Și uh, de fiecare dată când apare cea mai mică modificare, a trebuit să ne întâlnim și să discutăm. Dar eu cred că regulamentul, așa cum uh, se conturează, va constitui o îmbunătățire noi am progresat foarte mult și sperăm ca dosarul OLAF să rămână un dosar pentru Comisia de Control Bugetar, pentru protejarea intereselor financiare ale comunității europene, pentru că despre asta este vorba în esență. Doamna Reding uh, este responsabilă de acest proiect. După aceea, proiectul merge și în Comisia Libe. Dar uh, eu cred că uh, trebuie cel puțin să ne aflăm pe picior de egalitate în ce privește competențele cu Comisia Libe. Deci, noi, uh, membrii ai Comisiei de Control Bugetar, ar trebui totuși să uh, rămânem Comisia de Fond. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Au fost și multe cuvinte de mulțumiri legate de această discuție, dar de altfel discuția nu a fost finalizată, pentru că a devenit limpede că Parlamentul nu a reușit să se impună în toate punctele de vedere. Oricum, nu vrem să cedăm niciun as din mânecă pentru întâlnirile viitoare, iar mesajul uh, adresat Consiliului trebuie să fie foarte clar. Dacă nu se îndeplinesc câteva cerințe care sunt minimale, atunci noi nu vom recomanda plenarei să dea un aviz favorabil. Chiar uh, dacă acum se conturează multe îmbunătățiri. Dacă am înțeles-o bine pe raportoarea noastră, asta nu înseamnă că se va ajunge la o transpunere 1 la 1 a doleanțelor noastre. Or, noi, de fapt, în calitate de aleși direct de către cetățeni, ar trebui să le apărăm interesele și să dăm un semnal din acest punct de vedere. Deci să nu se încalce linia roșie. Bun, discuția uh, însă mm, nu uh, conturează neapărat o atitudine pesimistă. Uh, vă propun să încheiem discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor celor care au participat, în mod special raportoarei căreia îi doresc succes în negocierile viitoare. Și ajungem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 7 de pe ordinea de zi, ultimul prevăzut pentru astăzi și este vorba despre raportul special numărul 2 din 2012, instrumente financiare cofinanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională în vederea sprijinirii IMM-urilor și raportorul nostru este colegul Rivelini. Stimate coleg, aveți cuvântul. Grazie, președinte. La relație. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul special pe care despre care discutăm a fost deja prezentat de domnul Noac, um, care a fost ultimul care a vorbit, și dumnealui a menționat câteva aspecte esențiale, unele, de, unele critici și unele aspecte pozitive. În um, munca mea, în activitatea mea, am încercat să identific măsurile curții și să văd cum am putea noi, Parlamentul, să acționăm, mai ales în ceea ce privește programele operaționale pe termen uh, scurt și lung. De asemenea, am uh, remarcat că mm, Comisia s-a axat uh, pe instrumente financiare care să înlocuiască programele mm, care înainte implicau granturi. Motivul pentru această redirecționare, lucru menționat în uh, comunicarea Comisiei numită Platformă pentru Participare la Capital Privat, s-a concentrat pe creșterea capacității financiare a Uniunii Europene într-un moment în care capacitățile bugetelor naționale sunt reduse. Din acest punct de vedere, reformele acum discutate, cum ar fi uh, cea a Fondului pentru Mediu Marin și uh, pescuit, precum și uh, noua, noua politică pentru coeziune, E bine, Uh, în acest sens, uh, raportul din partea curții este deosebit de important pentru că s-a făcut o evaluare a instrumentelor uh, utilizate în trecut și în lumina acestora se pot face îmbunătățiri pentru viitor, iar tocmai acum, când avem mai puține resurse, este de datoria noastră să folosim aceste resurse cât se poate de eficient. N-aș vrea să vorbesc prea mult, dar aș vrea să menționez principalele deficiențe și principalele puncte pozitive ale acestui raport. Principalele deficiențe sunt legate în special de întârzierile mari în furnizarea de finanțare pentru IMM-uri, care adesea um, au fost cauzate de motive administrative, birocratice, uh, față de alte programe în beneficiul IMM-urilor. O altă deficiență ține de estimarea deficitelor atunci când uh, e vorba de finanțarea IMM-urilor în perioada 2006 2006 uh, și următoarea s-au văzut o serie de efecte, mai ales Uh, dacă datele sunt luate în considerare în formă dezagregată. Și apoi, nu s-au stabilit suficiente măsuri care să îi împiedice pe intermediari să um, aplice niște tarife care trebuiau um, acoperite de IMM-uri. Mă refer aici la costuri de gestionare, cheltuieli administrative. Prin acest raport încercăm să îmbunătățim accesul uh, IMM-urilor la finanțare, astfel încât uh, atunci când au nevoie de acesta să poată într-adevăr să beneficieze de finanțare. Prin acest, acest lucru se încearcă a fi realizat prin uh, instrumente de inginerie financiară care să fie țintite exact pe nevoile IMM-urilor ca uh, urmare a unor um, examinări corecte a deficitelor. Vom încerca să ne axăm pe efectul de multiplicare și vom încerca să Um, atingem prin acestea și obiectivele politicilor regionale de dezvoltare. De asemenea, se va încerca stabilirea un cadru uh, juridic uh, simplu și o simplificare a raportării și a um, um, contabilității, a raportelor de contabilitate. Am, uh, voi prezenta și niște și amendamente care vor duce la îmbunătățirea acestor obiective Desigur, le, le stau la dispoziție colegilor și raporturilor din umbră dacă aceștia doresc să înainteze amendamente. Termenul este 4 iunie pentru prezentarea amendamentelor. Și, nu în ultimul rând, repet că nu vin împotriva uh, Um, Comisiei um, Regi împotriva unui aviz din partea um, acesteia dacă acest lucru nu duce la întârzierea raportului, dar aș spune că aș dori să spun președintelui și raportorilor uh, din același grup să sugereze președintelui uh, Comisiei Regii că dacă se ia această decizie de prezentarea unui aviz, atunci ne așteptăm să avem un, um, o, o poziție egală în um, prezentarea de rapoarte. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Rivelini. Într-adevăr, o declarație foarte importantă. S-a spus că aceste rapoarte speciale ar trebui să fie discutată în cadrul uh, comisiei noastre. Aceasta a fost poziția care a fost uh, apărată de reprezentantul Curții de Conturi, domnul Herald uh, Noack, Domnia sa nu este în sală astăzi, însă a fost înlocuit de un coleg, un coleg care mă asigură la rândul său că poziția Curții de Conturi în ceea ce privește rapoartele speciale nu s-a schimbat. Raportul sau rezumatul făcut de domnul Rivelini ne-a arătat cât se poate de clar că au existat uh, utilizări uh, ilegale, să spunem, ale fondurilor europene, însă, pe ansamblu, în ultima perioadă, instrumentele financiare au reușit să ajute, într-adevăr, IMM-urile europene, lucru foarte important, dată fiind criza cu care ne confruntăm în momentul de față. De fapt, la ultima ședință plenară de la Strasburg, în discuția cu privire la raportul uh, domnului Rubic, Parlamentul European a reiterat interesul său vis-a-vis -vis de întărirea instrumentelor financiare de sprijinire a IMM-urilor. Eu însumi dădeam un exemplu în care un informatician împreună cu uh, trei uh, colegi a format o, sau a pus bazele unei companii, asta se întâmpla în uh, urmă cu 20 de ani, ei bine, acest IMM, ul această micro-întreprindere de acum uh, 20 de ani a reușit să crească în importanță și să aibă acum uh, peste 1000 de Uh, angajați. Această reușită a putut fi atinsă doar datorită unui sprijin financiar obținut pe vremea aceea de antreprenori din partea landului german uh, Renania de Nord-Vestfalia. Nu era vorba atunci despre un fond european, despre o subvenție europeană, dar iată, acesta este un exemplu care ne arată clar modul în care politicile europene pot sprijini uh, aceste IMM-uri și micro-întreprinderi care sunt esențiale pentru evoluția pozitivă a economiei europene. Tocmai din acest, pornind de la astfel de exemplu, exemple, ne dăm seama cât de importante sunt sau cât de important este acest subiect și va rămâne important, vă asigur, și pe viitor. E, e un lucru pe care îl cunoaștem cu toții și în ceea ce privește rapoartele speciale, îi voi spune președintei Comisiei regi că comisia noastră consideră că are responsabilitatea vis-a-vis -vis de evaluarea acestora și uh, voi apăra această poziție a noastră. Vom vedea cum vom putea, într-adevăr, să arătăm plenului cât de importantă este responsabilitatea exclusivă a comisiei noastre vis-a-vis -vis de rapoartele speciale. Domnul Sarima dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că n-am putut în aceste două luni și jumătate de când fac parte din Parlament să aloc mai mult timp uh, activității deosebit de importante a acestei comisii. Sper că în viitor voi putea să fac acest lucru și uh, aș, am dorit să iau cuvântul în acest moment uh, în mod deosebit pentru că aș vrea să mulțumesc domnului Rivelni pentru prezentare și pentru că acesta este unul dintre primele rapoarte la care pot să particip conform orarului meu. Un lucru mărunt aș vrea să subliniez referitor la acest raport și anume acela că, deși pe bună dreptate ne facem griji că povara administrativă este mare și trebuie redusă, în același timp uh, Uh, să, să avem grijă să nu aruncăm și copilul cu copaia. Lucru pe care trebuie să ținem cont, trebuie să ținem cont de uh, flexibilitatea măsurilor financiare, instrumentelor financiare pentru IMM-uri și mă voi, voi examina acest aspect în profunzime și voi ruga și pe domnul Velini să facă acest lucru la rândul dumnealui. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Uh, mulțumim colegul nostru pentru comentariul făcut. Mai sunt și altele din partea colegilor din comisie. Se pare că nu. Prin urmare, îl salut pe Antonio González, reprezentantul Comisiei Europene. Și uh, dați-mi voie să vă invit să luați cuvântul pe marginea acestui uh, raport al nostru. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tocmai am intrat în sală, dar colegul meu m-a informat pe scurt uh, referitor la discuția dumneavoastră. Aș dori să spun că salutăm raportul acestei comisii uh, și raportul special referitor la finanțarea IMM-urilor și asta uh, direct, uh, asta a spus și um, directorul nostru de la DigiRegio acum câteva luni în acest forum și anume faptul că DigiRegio analizează dezvoltarea uh, implementării fondurilor uh, structurale prin uh, instrumente financiare și, după cum știți, poate am introdus deja în perioada actuală niște modificări semnificative în regulile, regulile noastre și am încercat să elaborăm uh, niște reguli mai clare și mai complete pentru uh, perioadele următoare. În acest moment, ce aș vrea să menționez ar fi câteva puncte legate de um, această discuție unde avem diferențe de poziție față de conținutul um, raportului actual și um, diferențe care au ieșit și din discuțiile cu Curtea de Conturi. Primul aspect pe care aș vrea să-l menționez este unul destul de uh, tehnic care se referă la modul în care se, măsura, se măsoară efectul de multiplicare sau efectul de levier. După cum știți, acesta este unul dintre uh, principiile de bază uh, care se află la baza instrumentelor financiare. Însă atunci când e vorba de, comparativ, de capacitatea de a compara um, acest efect, ar trebui să fim foarte prudenți, mai ales în ceea ce privește comparațiile dintre diferitele regiuni din întreaga Europa. Și acum când um, abordăm subiectul fondurilor structurare, în, acest, în cazul acestora, sprijinul principal este acordat prin intermediul granturilor. Și din câte ne-am gândit noi, s-ar putea uh, folosi mai bine banii contribuabililor europeni dacă am schimba ponderea instrumentelor uh, Uh, mai ales către domenii cum ar fi sprijinul pentru IMM-uri. Însă, după cum știți, uh, probabil condițiile din regiunile europene sunt uh, foarte diferite de la, una, de la o regiune la alta și uh, uneori măsurarea, uneori în aceste, în unele regiuni nu se, pot, nu se poate măsura uh, eficiența acestor instrumente, nu se poate face o comparație între regiunile cele mai sărace și cele mai bine dezvoltate. Cel de-al doilea aspect se referă la definiția multi, efectului de multiplicare Curtea de Conturi a pus accentul în acest raport pe um, contribuția sectorului uh, privat și modul în care a fost acesta um, multiplicată. Respectăm acest punct de vedere, dar cred că aici, uh, mai ales uh, um, în anumite situații, trebuie să fie cofinanțate uh, Uh, contribuțiile din partea surselor naționale, cred că și acestea ar trebui să fie luate în considerare, nu cele publice. Și cred că există o diferență foarte mare între, de exemplu, o țară ca Germania, unde 50% din contribuțiile naționale sunt necesare pentru a se trage bani uh, din uh, bugetul european. Cred că acest lucru ar trebui să fie luat uh, în considerare ca reprezentând o parte a efectului de multiplicare și n-ar trebui să ne gândim că ambele părți ale contribuții vor reprezenta bază pentru măsurarea efectului de multiplicare. În acest sens, Comisia a înaintat o abordare comună pentru măsurarea efectului de levier pentru toate instrumentele sale, asta și cu uh, intenția de a face posibilă compararea diferitelor instrumente care sunt dezvoltate în uh, gestiune partajată sau în uh, management centralizat, în gestiune centralizată. Și sperăm că acest concept pe care l-a propus uh, Uh, Comisia pentru definirea efectului de multiplicare să fie acceptat ca bază comună pentru orice tip de comparații uh, realizate în viitor. În ceea ce privește calitatea diferențelor de finanțare și evaluării acestora, suntem de acord cu preocupările pe care le aveți în acest domeniu și considerăm că ar trebui să existe o obligație în uh, următoarele perioade ale fondurilor structurale să existe niște criterii de calitate uh, foarte uh, stricte care să fie respectate, însă nu suntem de acord să se sugereze o metodă care să măsoare toate criteriile în mod egal. Și aici trebuie să respectăm ideea că țările, statele și autoritățile centrale au un rol central în elaborarea acestei metodologii și acestea trebuie să justifice um, deciziile privind investițiile ca atare și credem că această flexibilitate în cadrul politicii de coeziune ar trebui să fie menținută și în viitor cât despre costurile de gestiune, de administrare. Aici se specifică în proiectul de raport că Aici important ar, ar fi să existe o măsurare transparentă, astfel încât să se uh, stabilească un nivel corespunzător de astfel de costuri. Noi, uh, Comisia, considerăm că ar trebui să uh, existe o metodologie simplificată pentru identificarea costurilor de administrare care sunt corespunzătoare, acestea uh, în funcție de un sistem bazat pe performanță, adică performanțele să fie luate în considerare în mod clar atunci când se stabilește nivelul corespunzător de, al costurilor de administrare. Uh, Însă nu ar trebui să existe suprapuneri între aceste costuri și tarifele care sunt impuse beneficiarilor finali și pentru um, autoritățile care gestionează costurile. Să se facă astfel așadar o, separare clară a acestor tipuri de costuri. În raport se mai pune o problemă foarte importantă referitoare la întârzierile care s-au înregistrat uh, în gestionarea acțiunilor Jeremy în um, perioadele de programare de până acum și, într-adevăr, considerăm că acestea nu ar trebui repetate în viitor. Însă aș menționa totuși că am tras o serie de învățăminte de pe urma acestor probleme. După cum știți, aceste întârzieri au fost uh, cauzate de uh, lipsa cunoștințelor uh, um, referitor la ceea ce exista și ce nu exista la nivelul autorităților de management în viitor. Aceste proceduri vor fi simplificate, iar uh, scopul uh, comisiei care poate fi regăsit în propunerea pe care am înaintat-o este acela de a lucra cu niște mm, aș, instrumente așa mm, zise standardizate. Acestea, de fapt, sunt niște instrumente predefinite care uh, vor uh, specifica clar uh, chestiunile uh, de, uh, legate de ajutoarele de stat și care vor fi implementate încă din fazele preliminare al următoarei perioade de programare și sperăm că astfel se va putea um, um asigura o um, desfășurare mai grabnică a procedurii în viitor. Cât despre uh, problema modului în care să fie concepute instrumentele financiare. S-a făcut pe bună dreptate un comentariu atât în uh, raport cât și uh, în raportul curții cât și în cel al dumneavoastră atunci când uh, apare problema constrângerilor geografice și a efectelor de scurgere. Ne, Mm, împărtășim și noi aceste preocupări și trebuie să asigurăm masa critică atunci când se uh, proiectează, se elaborează instrumentele de inginerie financiară. Însă, un lucru care trebuie uh, luat aici în considerare este acela că răspunderile instituționale care, pe care le găsim în statele mm, membre și în regiuni sunt importante și uh, atunci când ne gândim la problema acoperirii unui program operațional adesea în anumite state membre, mai ales acolo unde e vorba de o structură federală, um, respectivele programe sunt desfășurate la nivel regional și considerăm că ar fi destul de dificil să Um, ne gândim, de exemplu, la exemplul Germaniei, să vedem că acolo se creează un um, uh, vehicul, un instrument uh, de finanțare la nivel național pentru că Germania a desfășurat întotdeauna um, aceste programe pe bază regională. Deci trebuie să ținem cont și de uh, realitățile instituționale specifice fiecărui stat membru și trebuie să clarificăm, să explicăm multor autorități de management uh, de ce nu se, pot, uh, nu se poate aplica o procedură cu mai multe fonduri uh, aplicate în același timp. Deci acesta, acesta nu este una potrivită. Și în ultimul rând aș vrea să vă readuc aminte ce am inclus în propunerea pentru noua um, perioadă de programare și anume niște elemente esențiale referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor financiare și anume o, o, o serie de reguli specifice aplicabile opțiunile, variantele de punere în aplicare de care dispun acum uh, autoritățile de management, inclusiv opțiunea de combinare a resurselor din politica de coeziune cu punerea în aplicare a instrumentelor financiare care sunt concepute și acordate la nivel central um, al Uniunii dispozițiile referitoare la raportare și monitorizare. În acestea deja s-au făcut câteva modificări deja aplicabile referitoare la standardele necesare și se prevăd și alte îmbunătățiri pentru perioada uh, care începe odată cu 2014 și, de asemenea, o clarificare referitoare la chestiunea tratamentului preferențial pentru uh, sectorul privat și aceasta este uh, menționată în propunere și sperăm că aceste elemente vor duce la uh, Um, o îmbunătățire a regulilor uh, în care să ajute autorităților de, de management și statelor membre care doresc să aplice instrumentele financiare în um, noua perioadă de programare. Mulțumesc directorului din partea de Regio pentru aceste explicații și uh, o intervenție din partea Curții de Conturi acum, după aceea voi da cuvântul raportorului. Vă rog. Oui, merci, monsieur le président. Euh, suite aux interventions de la Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să fac și eu câteva precizări. Reprezentantul Comisiei a afirmat că în ce privește efectul de levier, există o serie întreagă de diferențe, dar vreau să vă spun, Curtea de Conturi nu compară lucruri care nu sunt comparabile. Comparăm doar regiunile și perioadele comparabile. Deci, în ce privește cel de-al doilea punct, diferența între efectul de levier ca multiplicator. Comisia a spus că efectul multiplicator trebuie să fie și pe plan național unul pe tineri. Trebuie să știm că toate măsurile cofinanțate toate asistența care se acordă asistența financiară pe care uh, obișnuită nu trebuie să fie considerată ca efect de pârghie. Deci există un efect multiplicator de dublare. 2. În ce privește necesitățile de finanțare. A, în perioada 2000-2006 a existat o perioadă slabă și o insuficiență în perioada imediat următoare. S-a vorbit despre a, posibilitatea de a lăsa o libertate de opțiune fiecare regiuni și fiecare stat membru, dar trebuie să fie identificate foarte clar necesitățile. Noi nu avem nimic împotriva acestui punct de vedere și în perioada 2000-2006 a existat din acest punct de vedere o slăbiciune de finanțare și de asemenea pentru perioada 2007-2013 în ce privește managementul costurilor. Comisia afirmă că nu există uh, o suprapunere între fondurile pentru fondurile structurale și fondurile pentru IMM-uri. Dar IMM-urile nu sunt beneficiare, nu sunt destinatare finale, iar Comisia nu dispune de informații din acest punct de vedere. În ce privește procesul de învățare. M-am referit așa la acest aspect, abordarea standardizată, iar în ce privește dificultatea atingerii masei critice în anumite state membre și structurile federale, vreau să vă aduc aminte că în Germania există un organism care acționează pe plan federal, iar în ce privește măsurile pentru viitor, suntem de acord că există aici o limită progresivă și în legătură cu acest aspect vreau să vă amintesc că există un aviz al curții numărul 7 din 2011 privind fondurile structurale care se referă la propuneri legate de instrumentele financiare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Rauch, iar acum îi dau cuvântul colegului Rivelini. Eu ringrazio sia la Comisiune, sia la Vă mulțumesc, vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei și de asemenea reprezentantului Curții de Conturi pentru cele spuse. Acesta din urmă, reprezentantul Curții de Conturi, prin urmare, a spus pe drept cuvânt că fondurile naționale nu trebuie să fie folosite pentru calcularea multi, efectului de multiplicare. Acestea pot, într-adevăr, contribui la îmbunătățirea presta- prestațiilor comisiei, dar nu pot fi uh, folosite pentru uh, calcularea efectului de multiplicare. Într-adevăr, avem nevoie de o diferențiare clară a costurilor care survin în sânul IMM-urilor. Această clasificare a costurilor este esențială. De asemenea, toate informațiile trebuie să fie cât mai obiective cu putință, pentru că doar dacă ele sunt obiective, putem avea o imagine de ansamblu, ansamblu cât se poate de clară. Bine, dar aceasta este teoria. În practică, însă, trebuie să fim flexibili, în special în aceste momente de criză. Criza uh, Um, implică flexibilizarea regulilor cu privire la acordarea fondurilor uh, către IMM-uri. Și acest efect de multiplicare despre care se tot vorbește cuprinde o serie de subvenții incluse în alte tipuri de fonduri europene sau într-o mulțime de tipuri de fonduri europene și tocmai de aceea în evaluarea acestui efect de multiplicare nu trebuie să uităm de condițiile specifice existente în fiecare regiune în parte. În orice caz, însă, pornind de la toate aceste informații, avem nevoie de, sau trebuie să creăm un model ce poate fi uh, aplicat în practică într-o manieră eficientă. Acum, în urma discuțiilor, am reușit să creăm o primă schiță a acestui model. Uh, cu siguranță discuțiile vor continua și, mai mult ca sigur, amendamentele colegilor vor îmbunătăți modelul. Costurile trebuie să fie cât se poate de clare, trebuie să fie cât se poate de clar uh, clasificate și acest uh, efect de multiplicare ar trebui să fie folosit în interesul și calculat în uh, interesul IMM-urilor. Vă mulțumim foarte mult, domnule Riverini, pentru această intervenție finală. Într-adevăr, acesta este modul în care va trebui să procedăm pe viitor în cadrul discuțiilor pe marginea acestor instrumente financiare. Vreau să le mulțumim reprezentanților comisiilor, Comisiei Europene și Curții de Conturi. Am ajuns acum la finele discuțiilor programate pentru astăzi. Ședința se suspendă în momentul de față, dar vom reîncepe discuțiile mâine dimineață la ora 9. Nu uitați că mâine dimineață vom avea multe voturi. Mulțumim, spune domnul președinte și interpreților.